Herzlich bitten, Platz zu nehmen. Dragi colegi, dragi colegi, vă rog încă o dată să luați loc. Deschid această reuniune. Începem ziua de lucru cu o ceremonie și sunt extrem de încântată